We can start. Putem începe, vă rog. Vom începe cu întâlnirea din această dimineață. Avem o dimineață aglomerată și o după amiază aglomerată și vom discuta subiecte deosebit de interesante. În primul rând, politica comună de securitate. Tom Baschi este raportorul nostru în acest sens și aș dori să-i mulțumesc eh, că a prezentat eh, deja proiectul de opinie eh, AFET la conducere și cred că este un lucru bun că Comisia noastră dorește să-și exprime o poziție privind um, politica de securitate comună. Cred că suntem uh, cu toții familiarizați cu acest concept, dar faptul că dimensiunea culturală este indispensabilă pentru a um, uh, combate conflictele și pentru a promova uh, dialogul intercultural. Înainte să dau cuvântul mai departe, doresc să vă amintesc că amendamentele pot fi înaintate până la, 20, până la ora 5 pe 21 martie și votul va fi pe 26 aprilie, în timp ce votul în AFET va fi pe 24 mai. Domnul Baschi, aveți cuvântul. Uh, stimați colegi și dragi oaspeți, aș dori să încep prin a mulțumi secretariatului acestei comisii pentru ajutorul în redactarea acestei opinii și pentru eforturile administrative depuse. Hmm? Ah, scuze. Uh, avem o problemă tehnică, însă aceasta uh, a fost rezolvată. Acum e în regulă. timpul care mi s-a dat a fost foarte limitat Raportorul uh, comitetului, domnul Brock, uh, a refuzat să reprogrameze votul pentru că ne da mai mult timp să ne exprimăm punctele de vedere. Însă administratorul responsabil din comisia noastră a reușit să ajungă la un acord cu traducătorii și ne-a mai dat 5 zile în care am putut să vă prezentăm uh, opiniile noastre. Traducerea în toate limbile a fost pregătită joia trecută și sper că ceilalți raportori din umbră au putut să-și facă analiza. Acum vă voi prezenta politica pe care o voi urma. Uh, raportul anual al uh, doamnei Mogherini privind uh, politica de securitate din 2013 nu vorbește despre cultură. Cu toții știm cât de importantă este cultura în combaterea conflictelor și consolidarea păcii. Este o resursă care ar trebui folosită. O altă întrebare este cum să o facem facem uh, ținând seama de faptul că este o competență a statelor membre, iar deciziile în acest domeniu sunt luate doar la nivelul Consiliului cu toate cele 28 de state membre și este nevoie de un consens pentru a lua o decizie. În uh, ceea ce privește cooperarea guvernamentală, aici este un rol important în ceea ce privește uh, diplomația culturală. Cooperarea în aceste politici este punctul foarte al Uniunii și ar trebui încurajată pentru a proteja patrimoniul intercultural. Este de asemenea un instrument pentru consolidarea păcii prin dialog intercultural. Uh, vorbim în raport și despre rolul sportului chiar și uh, așa menționăm ideea că țările terțe trebuie încurajate să participe în programele principale ale Uniunii Europene privind uh, învățământul și cultura voi formula amendamente pentru a dezvolta ideile legate de rolul sportului și voi face și câteva adăugiri la cele mai multe paragrafe. Știți că există limitări spațiale și că nu totul a putut fi exprimat. Aș dori să vă trimit amendamentele mele în această după amiază pentru a ajunge la un acord cu raportorii din umbră. După cum a spus deja doamna Costa, termenul limit uh, pentru introducerea amendamentelor este luni 21. Uh, este foarte important, o zi foarte importantă pentru că este ziua mea. Deci voi fi încântat uh, să ascult comentariile. președintele, dar uh, punctele esențiale ale raportului cred că le vom putea include. Deci, vă mulțumesc în acest sens. Însă, în ceea ce privește primul punct, și anume ceea ce ați spus despre raportul din 2014, da, este o lacună, însă sperăm să avem o nouă strategie a diplomației culturale din partea Comisiei până în aprilie. Să le dăm cuvântul raportorilor din umbră, vă mă rog. Mulțumesc uh, pentru prezentare. Aș dori să subliniez niște puncte pe care le-ați menționat deja. Uh, în primul rând, co- cooperare interstatală uh, și dialogul intercultural au un rol esențial în combaterea conflictelor și consolidarea păcii și este păcat că nu există o abordare strategică în ceea ce privește relațiile externe pentru a sublinia mult mai clar că cultura și educația trebuie să joace un rol important. De aceea aș dori să subliniez subliniez ceea ce ați spus deja în acest raport anual din 2014. Cultura nu este menționată, dar uh, știți că am avut această inițiativă în care s-a spus foarte clar că se dorește ca cultura și uh, diplomația culturală uh, să se facă mult mai uh, accentuat. Nu este vorba numai de nivelul statelor, ci este vorba și despre contactul cu ONG-urile și organizațiile societății civile din domeniul culturii pentru a implica pe oameni și a le da posibilități suplimentare de a se exprima, de a realiza contacte, de a avea mai multe informații. Și de aceea cred că uh, este un lucru ce ține de calitatea strategică să ne asigurăm că cultura este o parte integrantă a uh, politicilor uh, comune externe și de securitate. În ceea ce privește politica europeană de vecinătate, ar trebui să se aplice același lucru. Avem nevoie de mai multă implicare în cooperarea, în programul de cooperare colaborare bilaterale și regionale pentru a implica cultura și educația, învățământul. Vorbim foarte mult despre aceste lucruri, dar dacă ne uităm la acordurile de cooperare, vedem că rolul culturii și învățământului nu este la nivelul la care am dorit să-l vedem. De aceea este nevoie de o schimbare aici. Mulțumesc! Mulțumesc, sunt absolut de acord. Bilta Sol. Mulțumesc, uh, doamna președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc colegului meu, domnul Dombaschi, pentru uh, acest uh, raport, pentru munca depusă la el. Sunt și eu convinsă de rol pe care îl poate juca diplomația culturală în domeniul păcii și al securității și împărtășesc de punctele de, punctele de vedere exprimate în ceea ce privește necesitatea cooperării interguvernamentale în acest domeniu. Și aș merge chiar mai departe. Cred că Uniunea Europeană are foarte mult de câștigat din uh, diferitele parteneriate strategice pe care le-am făcut uh, de-a lungul istoriei și cu țările terțe. Mă gândesc la relațiile privilegiate cu țările din Africa, de altfel eu însă îmi fac parte din uh, delegația uh, cu Madagascarul și am o relație deosebită cu această țară. În loc să încercăm să uniformizăm politicile externe, ar trebui să ne sprijinim pe această diversitate care este o adevărată bogăție culturală pentru cooperare și în special pentru cooperarea culturală, evident. Și în acest sens aș dori să revin la paragraful 4 care se referă la protecția siturilor culturale. După părerea mea, ar trebui să fie prioritatea unei diplomații culturale ambițioase și realiste și doresc să vă atrag încă o dată atenția asupra distrugerii edificiilor culturale în Europa și în lume. Știm foarte bine că distrugerea patrimoniului urmărește distrugerea unui popor, a memoriei și a istoriei acelui popor. Statele membre trebuie să-și intensifice cooperarea în acest domeniu pentru a se asigura că patrimoniul popoarelor și mai ales al popoarelor europene nu ajunge la coșul de gunoi al istoriei în profitul unei culturi și unui adevăr unic cred că la asta trebuie să slujească și instituțiile culturale europene străinătate și uh, am vorbit mai devreme la această comisie despre aceste uh, instituții și sunt prezente și în aceste rapoarte. Sunt uh, instrumente care valorifică diversitatea culturilor europene. În cele din urmă, în ceea ce privește paragraful 8, domnule Jomoschi, am câteva rezerve. Când știm că o țară europeană cum este Grecia este privată de mai mult de un an de fondurile programului Erasmus+, mi se pare irealizabil să să începem de pe acum să extindem acest program către statele terțe. Cred că trebuie să rezolvăm alte probleme. Deci, încă o dată, vă mulțumesc uh, pentru munca noastră depusă, în care uh, ne propuneți piste bune de reflexie. Amendamentele mele uh, vor consolida aceste propuneri și sunt convinsă că împreună vor ajunge la concluzii ambițioase și realiste pentru diplomația noastră culturală. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Necov. Mulțumesc. Stimați colegi, în primul rând doresc să-i mulțumesc domnului Dimbaschi pentru uh, munca depusă la acest raport. Sunt de acord cu părerea dumnealui și sunt de acord că nu este prea bine că cultura și diplomația culturală nu au fost menționate în raportul anual uh, privind uh, politica comună externă și de securitate în fond și la urma urmei în ultimii ani, în ultimul an ce s-a întâmplat ne-a arătat foarte clar ce importante sunt cultura și învățământul. Un alt lucru important se leagă de crearea unui mecanism uh, pentru cooperare în privința protejării patrimoniului cultural la nivel mondial. Trebuie să luăm măsuri împotriva uh, comercializării anumitor artefacte culturale care fac parte din patrimoniul cultural și trebuie să creăm condiții pentru o mai bună cooperare în zonele de conflict, de pildă prin așa, numit, așa numită strategie Blue Shield. De asemenea, trebuie să strângem și date statistice uh, din diferite uh, regiuni culturale și uh, legate de industria culturală pentru a arăta cum îmbunătățește cultura bunăstarea socială. Este un lucru care ar fi bun pentru artiștii și pentru cei care lucrează în industria culturală sunt lucruri care s-ar putea întâmpla prin, uh, de pildă, condiții preferențiale în privința emiterii de vize pentru a încuraja dialogul intercultural. Sunt câteva lucruri asupra cărora mă voi concentra ca raportor din umbră. În primul rând, aș dori să subliniez uh, uh, cât uh, succes au avut reacțiile în domeniul uh, cultural uh, în cadrul politicii comune externe și de securitate. Este un mod de a arăta importanța culturii pentru dezvoltarea omenească și de aceea sunt de acord cu propunerea făcută de comisie, propunerea pe care o așteptăm în aprilie pe această temă. Cultura este un lucru foarte important în politica externă pentru că este un mod de a încuraja dialogul intercultural și de aceea cultura trebuie să fie parte a proiectelor de dezvoltare. Acesta este motivul pentru care, după părerea mea, cultura ar trebui să aibă o poziție mai importantă în eforturile noastre eh, către îndeplinirea obiectivelor mileniului. Trebuie să cooperăm cu UNESCO de asemenea pentru a crea o mai bună relație între Uniunea Europeană și UNESCO uh, trebuie să lucrăm dincolo de cadrele fixate. Nu putem, putem să lucrăm în cadrul cooperării financiare, dar nu trebuie să ne limităm la aceasta. Trebuie să aprofundăm uh, cooperarea culturală pe termen lung. Avem nevoie de un, uh, o structură anuală la nivel foarte înalt pentru a putea să răspundem mai bine provocările. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! pare a fi un subiect deosebit de important, arzător. Și eh, ținând seama de ce a spus unii dintre dumneavoastră, sunt de acord că trebuie să devină o abordare strategică în care să fie făcut toți pașii importanți. Trebuie să încercăm să proiectăm mai mult Europa și raportul nostru precedent pe acest raport privind politicile culturale și diplomația internațională. Văd că Cornelia Bacea vrea să ia cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doresc să susțin paragraful 8 trebuie să existe mai multe fonduri pentru programele Erasmus+. Plus. Nu trebuie să limităm folosirea acestui instrument, care este deosebit de important din punctul de vedere al relațiilor noastre cu țările terțe. Deci da, mai multor bani. Președintele, mulțumesc pentru această recomandare. Înainte de da bă, cuvântul mai departe. Nu știu dacă nu, comisia nu ar vrea să bă, spună ceva. E cineva din partea comisiei care doriți să comenteze? Bun, voi face eu câteva comentarii în uh, ceea ce privește gratificările. Sunt de acord cu ce a spus doamna Bild, uh, însă Erasmus Plus și eh, Europe Creativa sunt programe deschise deja către țările terțe. Erasmus Plus eh, are două linii, două direcții. Pe de parte avem Comenius care se bazează pe cooperarea între universități și școli din diferite țări. de asemenea încearcă să uh, intervină în privința patrimoniului cultural. așa cum se aplică uh, la Erasmus Mundus. Parlamentul a vrut să uh, introducă acest lucru alături de Serviciul Voluntar European care are loc în țări Cu toții am lucrat la acest lucru. Vom uh, raportor uh, privind Erasmus. E important. În ceea ce privește uh, Europa Creativă, Eh, Comisia ne-a spus că există o îngrijorare, deși ar trebui să există eh, acorduri bilaterale cu eh, statele terțe pentru promovarea cooperării în cadrul acestui program. În momentul de față nu sunt decât câteva acorduri cu țările estice, nu cu cele din zona mediterană. Cred că ar putea fi de ajutor să avem un asemenea acord cu Tunisia, uh, și am putea să încurajăm comisia să analizeze mai de aproape acest lucru. Apoi mai este ceva legat de resursele adiționale. Sigur, acestea trebuie analizate. În țările foarte sărace ar putea fi ceva simbolic. Dar vreau să văd dacă în această fază comisia dorește să adauge ceva. Nu este cazul. Deci aș putea să sugerez uh, data de 21 ca termen limită pentru amendamente. Ah, doamnă Dembaschi, vă urez toate cele bune. Ah, vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi care este deosebit de important pentru noi, este un lucru pe care l-am dorit de mult. Aș dori să-i mulțumesc domnului Bampieri pentru că este aici precum și celor doi reprezentanți Eurostat, Dr. Mărsi și Marta becton care se ocupă de statisticile culturale. Și apoi expertul care ne va vorbi despre fezabilitatea strângerii de date în sectoarele cultural și creativ, altele decât audiovizual. Aș dori să-i amintesc colegului de la comisie că Doream să vă reamintesc un lucru. După cum știți, în articolul 15 a regulamentului privind Europa Creativă, care raportor, Parlamentul a dorit să introducă o solicitare specială și anume ca Comisia să facă un studiu de fezabilitate pentru a uh, venea uh, fezabilitatea uh, strângerii și analizei de date în sectoarele cultural și creativ în afară de audiovizual. vizual avem deja un raport la Strasbourg și rezultatul ar trebui prezentat și Parlamentului. Acesta este contextul. Am citit uh, documente interesante și sunt uh, lucruri care trebuie, două lucruri care trebuie reamintite aici. Acum 20 de ani cred că în 94 sau 95 s-a hotărât să se aprofundeze datele culturale și creative ca parte a analizei strategice pentru a înțelege contribuția strategică la politici. Apoi în 2012 la Eurostat s-a creat metodologia SNET și aceste date au fost incluse în monitorizarea lor, lor de monitorizare. Același lucru se aplică și la instituțiile naționale de statistică. L'Ocse, în cui... Acest lucru a devenit uh, foarte important la OCD, unde aceste date sunt uh, încorporate în setul de date statistice privind bunăstarea la nivel mondial, pe lângă PIB și așa mai departe. Uh, Înțeleg, prin urmare, ce activitate desfășurați dumneavoastră, statisticienii, și știu, cooperați cu alte institute, dar după Cartea Verde privind industria culturală va trebui să discutăm mai mult aceste chestiuni care țin de sectoarele profit și non-profit pentru a înțelege care sunt metodele și noile cerințe în materie de resurse umane și financiare, dacă vrem într-adevăr să elaborăm un set de indicatori comparabili, un set de indicatori care să fie mai adecvat scopului și care să respecte valorile culturale europene. Este un aspect foarte important pentru mai ales în vremuri de criză. Așa că îi dau uh, cuvântul domnului Zampieri. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Ne bucură că ni s-a dat posibilitatea să ne prezentăm activitatea din domeniul statisticilor culturale. E un domeniu important pentru dumneavoastră și apreciem sprijinul pe care ni l-ați acordat până acum și uneori ușorul imbold pe care ni l-ați dat în același timp. Ce o aici este o prioritate a activității noastre desfășurate în cooperare cu statele membre și este importantă și pentru Comisie. Se înscrie pe deplin în prioritățile Juncker pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, pentru că trebuie să arătăm care este impactul concret al politicilor de ordin cultural puse în aplicare la nivelul continentului european. Avem două prezentări astăzi, una împreună cu colegii de la Eurostat și unul cu contractorul studiul de fezibilitate pe care l-a menționat doamna Costa. Este o bucurie pentru mine și le mulțumesc colegilor de la Eurostat că au venit astăzi aici. E important să poți avea date comparabile la nivel european. Sigur, greu l-au dus ei, așa că peste câteva secunde o să le dau cuvântul, însă pentru noi a fost o plăcere să putem finanța acest demers în contextul Creative Europe pentru că așa putem oferi sprijinul necesar politicilor comisiei, politicilor statelor membre și să putem sprijini în același timp și activitatea Parlamentului. Cu permisiunea dumneavoastră, doamnă președinte, i-aș da cuvântul acum colegului de la Eurostat. Mulțumesc foarte mult. Sunt angajat Eurostat, un director general al Comisiei Europene și vă mulțumesc uh, pentru invitația de astăzi. după așteptările reliefate de doamna președintă și de colegul meu, sper că vom putea să ne ridicăm la înălțime acestor așteptări. Când vorbim de statistici, prima întrebare care se pune este ce înțelegem prin statistici culturale? Asta e prima întrebare. Cuvântul cultură, acest concept, are sensuri multiple și conotații multiple și de aceea atunci când vrei să generești date statistice despre un fenomen atât de complex, ești obligat practic să definești cu precizie domeniul vizat. Și în același timp trebuie stabilit ce se poate măsura statistic. Nu se poate măsura absolut totul, sigur, dar putem să ne uităm la lucrurile importante. În acest sens, după cum spunea doamna președintă, am elaborat un cadru care identifică o serie de domenii domenii de activitate culturală, cum ar fi patrimoniu, arhive, biblioteci, cărți, audiovizual, arhitectură, meșeșuri artistice și așa mai departe. Elemente care presupun crearea de cultură, diseminarea produselor culturale, păstrarea lor, educație, gestionarea produselor culturale și așa mai departe. În toate aceste componente avem activități culturale pe care încercăm să le descriem. Ce am pregătit în acest context, din punct de vedere statistic? E bine, uh, Rezultatele încă sunt fază embrionară, dar mergem mai departe. O să vedeți că putem să vă dăm date privind ocuparea forței de muncă în sectorul cultural, date privind componenta economică a sectorului cultural, elemente de comerț internațional cu produse și servicii culturale, participare culturală, aici fiind vorba de componenta consum, a sectorului cultural, acordându-se atenție deosebită rolului jucat de noile tehnologii de astăzi în contextul diseminării produselor culturale și în contextul consumului de produse culturale și de asemenea ne-am uitat și la uh, alocarea de fonduri pentru sectorul cultural. Începem cu ocuparea forței de muncă în sectorul culturii. De ce începem cu acesta? Pentru că aici avem datele cele mai solide. Dacă aveți ochi buni, puteți observa graficul de pe ecran. vedeți că în 2014 2,9% dintre cei care aveau loc de muncă în Europa lucrau în domeniul cultural. 2,9 poate fi mult, poate fi puțin. Vedeți că există și un hiat acolo din cauza reclasificărilor conceptuale între 2010-2014. Ca să vă dau o idee, e cam același număr de persoane care lucrează și în sectorul uh, ICT, în sectorul informaticii. De asemenea, și în sectorul financiar, bănci și asigurări lucrează un număr aproximativ echivalent de persoane, undeva tot în jur la 3% din totalul locurilor de muncă. Da, mult mai mult, de exemplu, decât sectorul energiei. Aceste simple cifre ne permit să oferim, iată, informații relevante. Sunt cifre ce pot fi comparate cu evoluția ocupării forței de muncă în Europa, partea de sus a graficului vedeți evoluția ocupării în Europa între 2008 și 2014. Criza, vedeți, a provocat o scădere considerabilă a numărului de locuri de muncă din Europa, însă sectorul cultural a rezistat cu bine. Sectorul cultural nu a plătit prețul pentru criză, pierzând locuri de muncă. Și atât aceste cifre ne oferă informații importante. În sistemul statistic european avem volum imens de informații și asta ne permite să facem comparații între aceste cifre privind ocuparea de muncă și alte cifre care descriu uh, situația din restul economiei sau din alte sectoare. De exemplu, vedeți aici, pe țări, corelația între PIB pe cap de locuitor și în partea de jos numărul de persoane lucrând în sectorul cultural. N-am să spun că este o corelație, o să vă las pe dumneavoastră să trageți concluziile, dar puteți vedea că există o corelație între proporția, nu numărul, ci proporția de persoane care lucrează în sectorul cultural și PIB-ul țării respective. Lăsăm Luxemburgul pentru că acolo există uh, anumite uh, elemente specifice în calculul PIB-ului din Luxemburg, dar uitați-vă la celelalte elemente de pe grafic. Puteți vedea valoarea economică a culturii. Doamna președinte vorbea de bunăstare și calitatea vieții. Avem același grafic unde pe stânga se vede calitatea subiectivă a vieții și pe axa de jos ocuparea în sectorul cultural. Vedeți că există și aici o corelație între calitatea vieții, așa cum este percepută subiectiv de persoanele respective, și numărul de locuri de muncă în sectorul cultural. Cauzalitatea nu e problema Eurostatului, noi generăm aceste date și analiștii trag concluziile de rigoare. Lor le revină obligația și plăcerea de le analiza. Tot în materie de ocupare, punctul albastru, punctele albastre vă arată pentru fiecare țară proporția de persoane cu educație superioară în totalul economiei. Vedeți că la nivelul general al Uniunii Europene, EU20, cam 32% din persoane care au un loc de muncă au fost în au uh, trecut prin învățământul superior. Bara galbenă, vedeți că proporția persoanelor cu formare superioară în sectorul cultural este mult superioară. Deci nu e vorba doar de 3% din totalul locurilor de muncă, este vorba de locuri de muncă ce presupun un nivel înalt de calificare. Asta în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Putem vorbi și de întreprinderile din sectorul cultural, trecând mai mult spre componenta economică. Ce vedem aici? Cam 5% ,5 din plus valoarea generată în sectorul serviciilor vine din activități culturale. 5% s-ar putea să pară puțin, Însă, 5% din plus valoare generată la nivel european înseamnă mult și vedeți că sunt diferențe mari între țări atunci când e vorba de proporția reprezentată de activitățile culturale în ansamblul sectorului serviciilor. De asemenea, putem vedea uh, ce tipuri de companii operează în acest sector. În principal, audiovizual, filme, televiziune, regizare de sunete, muzică, ziare periodice și alte activități de acest gen. Datele de, oferite de Eurostat ne permit această analiză. Apoi, comerțul internațional cu produse culturale. Din datele actuale privind comerțul internațional, am încercat să identificăm datele relevante pentru comerțul cu produse culturale. Vedeți că exporturile și importurile variază puțin de la un an la altul. Nu e ușor să discerni un model uh, clar, însă datele sunt cum sunt și e vorba de miliarde de euro valoare totală a importurilor și exporturilor. Scala de aici e în milioane de euro, deci pe total vorbim de miliarde în importuri și exporturi de produse culturale. Ce sunt acestea? Exporturi în principal, obiecte de artă, cărți, antichități, importurile, filme, jocuri video, obiecte de artă și cărți și antichități de asemenea. Cu cine facem comerț cu produse culturale? Exportăm spre Statele Unite, Elveția, Hong Kong și importăm din China Statele Unite și Elveția. Ce importăm din China ar putea să vă surprindă puțin uh, situația. Dar e vorba de produse asociate cu jocurile video, cu televizoare și așa mai departe. Nu e vorba de conținuturi culturale și nu e vorba de obiecte care să fie concepute în China, de produse, însă sunt fabricate în China și de aceea China joacă un rol atât de important. Participarea culturală. Cum participă europenii la activitățile culturale? Avem ceva informații și în acest sens. Și am să vă prezint o serie de elemente. De exemplu, aici avem procentul de populație care a citit uh, mai mult de 10 cărți în ultimele 12 luni, pe sexe, cu albastru bărbații și cu galben femeile. Domnilor, mai, mai avem de lucrat. Binișor. De asemenea, frecvența participă la spectacole de teatru sau cinematograf. Relevante aici să vedem câți nu merg niciodată la teatru sau la un concert. acel uh, galben rozuliu, partea inferioară a graficului, aici vedeți până la 70% din populație în anumite țări nu participă niciodată la astfel de activități. Alte exemple. Vizitarea de situri culturale în ultimele 12 luni în funcție de nivelul de educație vedeți că astfel de vizite sunt deosebit de importante pentru cei cu nivel ridicat de educație și mult mai puțin importante pentru cei cu uh, nivel inferior de educație. Cultura este evident corelată cu nivelul de educație, datele, cu cât ne uităm la ele, cu atât ne, ne confirmă mai mult acest lucru. Și atunci când se concep politici culturale, acest aspect ar fi relevant. Utilizarea tehnologiei informaționale în scopuri culturale, odată ce conținuturile culturale au devenit mai curând virtuale decât materiale, e important să vedem ce se întâmplă pe internet, ce se întâmplă în materie de conținuturi, eh, cum stă situația cu streamingul, Netflix și așa mai departe. Astfel de activități. Concluziile nu sunt surprinzătoare. Internetul, utilizarea internetului în scopuri culturale crește, scade odată cu vârsta, nicio surpriză aici. Mai interesant e de văzut că și printre cei mai tineri, categoria 16-24, jocurile domină, bun, însă aproape 65% dintre tinerii în această categorie 16-25 utilizează internetul pentru a citi ziare, pentru știri. Nu e vorba doar de distracție, doar de jocuri, ci e vorba și de obținerea de informații. Bine, și obținerea de informații poate fi o distracție în ea însăși, dar nu e vorba de asta acum. Achiziționarea de bunuri pe internet, aici aveți o comparație 2009-2015, achiziții de filme, muzică, cărți, reviste și bilete pentru diferite evenimente culturale. Nu e principala activitate asociată cu internetul, dar achizițiile cresc ca număr și volum, constant. În final, ceea ce privește gospodăriile individuale, care sunt modele de consum, cât cheltuiește o familie, și avem date și în acest sens, puteți vedea aici că la nivelul Uniunii Europene familiile cheltuiesc cam 3,5% uh, pentru bunuri și produse culturale ar putea să nu vă pară foarte mult 3,5%, dar v-aș spune că undeva la 60% din cheltuielile totale merg în trei categorii. Cheltuieli cu casa, alimente, transport. Și restul de 40% cheltuit în mod mai liber. Ca să faceți o comparație, Cheltuierile pentru sănătate sunt cam la același nivel cu cheltuierile culturale, 3,5% din bugetul familiei. E vorba de jumătate din cheltuielile recreative și mult mai mult decât se cheltuiește pentru alcool, droguri și tutun. What are they buying with that? Ce se cumpără? Care sunt produsele cumpărate de uh, oameni, televizoare, cărți, seturi de televizoare, merge, merg la cinema, la teatre, alte activități uh, incluse în tabel. Prețuri. Foarte interesant. Sursă de date uh, pentru bunuri culturale și servicii foarte interesante. Iată evoluția prețurilor în timp, din 2005 încoace. Vedem sau nu vedem că apare o scădere a prețurilor pentru lucrurile hard, adică seturile de televizor, calculatoare, în scădere în timp substanțială în 2014 achiziționarea de televizoare și de calculatoare sunt mult mai mici, este mult mai mică, iar restul urmează inflația, cu excepția uh, linii verzi pe care o vedem, care și ea arată o scădere în preț și care reprezintă CD-uri și DVD-uri fără să fiu specialist în domeniu, este legat de distribuirea pe internet și accesul liber la filme și la muzică. Pentru a concluziona, v-am arătat câteva cifre, doar câteva cifre pe care le elaborăm și pe care încă le mai lărgim utilizarea statisticilor Eurostat se bazează pe faptul că este vorba de armoniz statistică uh, armonizată. Am încercat să vă arăt că beneficiază de faptul că este legată de alte surse de date produse, utilizând date uh, oferite de Eurostat și surse europene valoarea este adăugată de faptul că pot fi comparate cu alte date produse de sistem. Am încercat să vă demonstrez acest lucru cu PIB și cu calitatea vieții legată de ocupare. Am văzut că avem mai multe abordări, uh, ocupare, uh, comerț, consum, participare și așa mai departe. Încercăm să și trebuie să elaborăm, să dezvoltăm aceste date sunt aduse la zi, sunt regulate pentru majoritatea domeniilor. Este important să notăm și faptul că datele provin din surse UE existente, diferite, adică nu există uh, colectări de date specifice pe cultură. Deocamdată unele dintre date fiind anuale, altele se produc odată la 5 ani. S-ar putea să avem uh, probleme de acoperire pentru că uneori nu avem suficiente detalii ale anchetei. De asemenea, unele clasificări statistice poate că nu sunt suficient de bune încă pentru a fi reprezentative în sectoarele culturale, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să perseverăm, să avem clasificări bune. Și o altă problemă este dematerializarea, intangibilitatea și în acest sens putem să facem mult mai multe lucruri, pentru că tot mai mult uh, conținut cultural vine pe internet și ar trebui să ținem cont și de acesta. Sperăm că în curând Dumneavoastră deja puteți vedea acest lucru pe pagina de internet a Eurostat, dar în curând și noi vom observa că domeniul se extinde, datele și analizele statistice noi vor uh, uh, fi elaborate și vor apărea. Prevedem extinderi ulterioare și analize ulterioare ale datelor statistice existente, astfel încât să acoperim mai bine sectorul cultural, sectoarele culturale în domeniile de colectare a datelor din cadrul Uniunii Europene, știind că se uh, prevăd și sunt în curs, dar trebuie să fie promovate. Problema clasificării este o problemă, într-adevăr. Urmărim Uh, nivelul de clasificare la nivel internațional, poate că pare simplu, dar sunt atât de multe interese în concurență în momentul în care ajungem la revizuirea și trecerea în revista unei clasificări internaționale, încât e greu să uh, trecem. Multe sectoare doresc să fie bine reprezentate în acest sens. Cam atât. Vă mulțumesc pentru atenție. Oricum, văd că nu se închide. Mulțumim. O explicație foarte interesantă a activității foarte importante pe care o faceți dumneavoastră. Bun, acum trecem la doctor Montal. În iunie 2016 vom avea următoarea, următorul studiu. Sigur că o vom circula tuturor colegilor pentru că considerăm că este o contribuție foarte importantă, foarte precioasă. Oricum, vom, vom, vor fi distribuite aceste documente. Îmi cer scuze, nu avem deocamdată suficiente documente, dar vă rugăm să faceți acest lucru. Doamna Montaldo studiu de fezabilitate, cadru în care Eurostat a lucrat deja. Mulțumesc pentru uh, prezentare și pentru uh, introducerea în subiect. Mulțumesc, mă bucur că sunt aici. Aș vrea să vă prezint concluzii, recomandări ale stadiului care a fost uh, a avut loc în cadrul îmbunătățirii statisticii europene pe cultură. KEA este autorul studiului, este o companie de cercetare din Bruxelles, specializată în domeniul uh, cultural și creativ. Suntem autorizați să uh, elaborăm rapoarte în 2006 și în 2009 pentru Comisia Europeană Economia Culturii în Europa. Prima uh, Uh, descriere la nivel european a acestui sector și studiul impactul culturii și creativității, um, explorând rolul ca instrument uh, al culturii în creativitate și uh, inovație. Prin aceste rapoarte, dar și cercetările ulterioare, am reușit să explorăm și să conștientizăm impactul acestui sector în societate și economie, dar, așa cum s-a spus la începutul ședinței, problema rămâne cum să măsurăm un asemenea impact. Așa cum spunea și doamna Costa, s-au făcut multe în ultimii 20 de ani la nivel european. Lucrurile au început în 95 cu adoptarea primei rezoluții pe cultură și creștere economică, după care, în urma activității grupurilor tehnice, se decide îmbunătățirea metodologiilor de colectare a datelor în domeniu. Eurostat a activ, făcut activități, dar pentru a completa și a urmări acest obiectiv eh, ambițios, îmbunătățirea statisticilor culturale, am eh, făcut acest eh, studiu de fezabilitate astfel încât să vedem care sunt mecanismele eh, de colectare și analizare a datelor în domeniile culturale și creative, altele decât, eh, așa cum spuneam, sectorul audiovizual, pentru că Observatorul eh, European face deja o activitate extinsă în acest domeniu. Pentru a dezvolta studiul am Uh, urmat următoarea metodologie. În primul rând, am lucrat cu Eurostat, care ne-a uh, oferit documente interesante, foarte importante, astfel încât să facem trecerea în revistă, screening-ul al statisticilor, să vedem ce este disponibil și unde sunt încă locurile goale. După iar valoarea adăugată a ce am făcut noi a fost să uh, vedem care sunt sursele alternative posibile pentru a înțelege mai mult și mai bine sectorul la nivel european, pornind de la uh, documentele administrative din uh, ministere cu axare pe observatoarele culturale, astfel încât să acoperim găurile și am făcut recomandări, scenarii de punere în aplicare. Care au fost constatările? câteva probleme deja menționate, provocări care trebuiau rezolvate în domeniul statisticii culturale, provocări cu precădere la anumitor uh, sectoare, dar și transversale aplicate tut aproape tuturor sectorelor. Nu o să intru în toate detaliile, dar câteva cuvinte. Cla- Sistemul internațional de clasificare. Codurile ISCO și CAEN, activități economice, adică și ocupare, nu au fost adaptate pentru a capta sectorul, pentru că unele activități, în unele cazuri, sunt uh, legate. Nu e ușor să izolăm și să identificăm activitățile culturale. Lucru adevărat pentru unele subsectoare, cum ar, ar fi, de exemplu, uh, jocuri video sau uh, artizanat. Altele sunt mai puțin acoperite de la patrimoniu festivaluri, uh, dar și design și modă. Modă pentru că este un domeniu interdisciplinar care cuprinde nu doar modă, ci și artizanat, dar probleme și transfera sale. Uh, o caracteristică a sectorului este este faptul că sunt foarte multe IMM-uri și micro-întreprinderi care sunt greu de acoperit de statistici. Și o scădere a sectorului și intrarea lui în uh, era digitală. Există date uh, detaliate cu privire la. Nu, nu există suficiente date uh, cu privire la aceste aspecte electronice. Am încercat să rezolvăm, avem date bune cu privire la comercializarea bunurilor culturale, dar e greu în comerț, servicii, dar și bunuri materiale, cum sunt, de exemplu, cărțile electronice, care devin din ce în ce mai uh, importante, pentru că vorbeam de dematerializare, de intangibilitate. Care este rolul în, de sursă alternativă? Trei moduri în care pot ajuta uh, la complementarea și suplimentarea informațiilor deja oferite de statisticile oferite, în primul rând, pot ajuta la colectarea de uh, dovezi din sectoare care sunt mai puțin acoperite de către statisticile oficiale europene, de exemplu patrimoniu sau biblioteci, pentru uh, asociații EGMUS-EBLIDA, Apoi, pot să adauge perspective noi și să ofere informații de piață în domenii care altfel nu sunt acoperite în același detaliu de statisticile europene oficiale, cum ar fi, de exemplu, în domeniul online. Pe termen lung poate ajuta pot contribui la statisticile oficiale prin uh, noi metodologii bazate pe utilizarea datelor, macrodatelor online. Și o să vă dau exemple în acest sens. În primul rând, cât privește uh, muzeele, mai ales din domeniul patrimoniului avem un grup de oameni, nici măcar nu este o instituție foarte mare, care lucrează pe bază uh, voluntară pentru a colecta uh, date detaliate cu privire la muzee la nivel european în mod armonizat. Iată un exemplu de date care pot fi găsite pe pagina de internet. De exemplu, numărul de uh, voluntari din total personal, indicator important de evaluare a generală a sectorului, dincolo de eh, angajați. Și un alt indicator interesant este numărul de filiale și ca procentaj al veniturilor. Se poate măsura în acest sens eh, dependența muzeelor de finanțarea publică. Informațiile noi pe care le putem adăuga. Iată un grafic extrem tras din Google Search Trend uh, cu privire la artele performante, deci sector selectat. Vedem că nu știm de ce, dar în orice caz se vede că uh, tendințele de căutare sunt în scădere. Nu este uh, o informație din statistici oficiale, dar care ar putea să fie un indicator bun care să măsoare nivelul de interes în cultură la nivel european. Dacă considerăm și rata de pătrundere a internetului, care crește de la un an la altul, iată un mod uh, propice de a studia populația și procentajul de populație care ar putea să fie angajat uh, în final, din punct de vedere al îmbunătățirii statisticilor oficiale pe termen lung, iată un exemplu interesant din Regatul Unit, o nouă metodologie de cartare, de cartografiere, utiliz, prin utilizarea ofi, uh, statisticilor oficiale, dar și datele uh, noastre pentru identificarea Um, companiilor și pentru cartografierea uh, domeniului uh, jocurilor de interes. Aproape 600 de companii au fost identificate prin uh, tehnica aceasta pe internet. O cantitate mai mare identificată decât statisticile oficiale sunt peste 90% din companii identificate pe internet care sunt microcompanii, lucru care spune mult despre potențialul utilizării internetului pentru a acoperi uh, găurile și pentru a uh, palia dificultățile de colectarea datelor. Sigur că nu suntem un uh, panaceu, din punct de vedere a acoperii geografice, pentru că nu acoperim neapărat toate cele 28 de state membre. De exemplu, la ECMOS facem efortul să acoperim cele 28 de state membre, dar sunt multe locuri lipsă. Și sigur că există uh, și limitări din punct de vedere al uh, uh, uh, pentru pentru că nu există standarde. Dar în ciuda limitărilor surselor alternative și celor uh, oficiale, pentru a înțelege cât mai complet sector, cel mai bine este să se utilizeze cele două surse, ținând cont, evident, de limitările ambelor. Pentru a ajunge la uh, recomandări, ne bazăm pe principii de ghidare. Uh, este o activitate care costă mult, colectarea de date, așa că încercăm să uh, facem recomandări fezabile, să ne bazăm pe activitatea deja existentă făcută de Eurostat, dar și de alte grupuri de lucru. În același timp am încercat să rezolvăm uh, părțile lipsă, mobilizând toate sursele disponibile. Uh, am încercat să implementăm soluții eh, rezonabile pe termen scurt și mai durabile pe termen lung. Recomandări eh, mai în detaliu puteți să le găsiți în raport. În primul rând, am încercat să propunem eh, colectarea de date fezabil pentru a se axa pe priorități de politică câteva exemple în raport promovarea diversității culturale și a participării culturale, e important uh, adusă aducerea la zi a clasificării statistice pentru a reprezenta mai bine sectorul statistic, să se axeze pe sectoarele neacoperite, patrimoniu, design, modă și să utilizeze metodologii specifice pentru a înțelege noile tendințe digitale și, în final, exemplu pe care l-am dat în Regatul Unit, um, dezvoltarea unor abordări de date, macrodate. Cum să punem în aplicare aceste lucruri? Trei scenarii posibile. În primul rând este scenariul de bază, este o listă privind sustenabilitatea programului după 2018, care ar fi în mod normal uh, momentul în care s-ar termina activitatea pe care o desfășoară acum. Scenariul 2 este mai ambițios și desigur și mai costisitor. Uh, propune instituțiilor europene să se implice cu surse alternative pentru a îmbunătăți calitatea datelor care ar fi strânse într-o platformă unică pentru a ajuta pe uh, crearea unei viziuni comune privind sectorul cultură și învățământ și de asemenea propunem crearea unui comitet summit de leadership uh, unde s-ar strânge toți uh, cei implicați pentru a uh, se implica în strângerea de date și în cele din urmă cel mai ambițios scenariu este crearea unui observator care să funcționeze în mod complementar cu Eurostat și cu observatorul european deja existent. Deci asta ar fi cam tot ce am avut de spus. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum aș, sincer să fiu, sincer să fiu, aș prefera varianta mai ambițioasă. Dar uh, poate că va fi nevoie de o anumită finanțare în acest sens. Îmi doresc să mulțumesc Eurostat uh, și uh, celorlalți care și-au adus contribuții deosebit de importante strategice, în primul rând. Acum eh, vorbim despre eh, bugetul 2017. Vom depune toate eforturile necesare pentru a exista mai multă consecvență în ceea ce privește învățământul și cultura și pentru ca acestea să fie socotite priorități. Și apoi avem eh, raportul de implementare pentru programe. Va fi o ocazie de a vedea noile abordări. Uh, și evident vă transmite mai departe documentele dumneavoastră vor fi foarte interesante pentru a face diferite comparații și, și apoi avem un raport corect în ceea ce privește industriile culturale și creative. Cred că aceste lucruri ne vor furniza suficient material de reflexie. Este interesant să vedem uh, noile modele pentru lărgirea acestui spectru, dar uh, de asemenea, trebuie să vedem și ce a spus uh, doctor Mărții privind uh, posibilitatea de a compara datele și uh, acest lucru ne oferă anumite garanții. Apoi există noile scenarii, noile provocări și faptul că avem nevoie de o viziune mai amplă, de pildă prin indicatorii privind bunăstarea. Nu vreau să, să vă iau din timp, sunt câțiva colegi care au cerut cuvânt, în primul rând doamna Droevski. Permiteți-mi să încep prin uh, a spune mulțumesc. Încă din 2007 urmăresc uh, colectarea de date statistice și trebuie să spun că perioada 2007-2010 a fost nesatisfăcătoare, mai ales în ceea ce privește uh, motivele metodologice și accesul la date. Uh, În timpul președinției polone din 2011, când uh, am fost ministru al culturii, m-a interesat în mod deosebit îmbunătățirea nivelului european al statisticii și vreau să vă felicit pentru ceea ce ați realizat. Uh, foarte multe bariere metodologice au fost eliminate. Sunt conștient de faptul că situația încă nu este complet satisfăcătoare. Avem un set complet de date pentru 2010-2011, nu la fel de complet este cel pentru 2013-2014. Sunt de asemenea conștient de anumite lacune în ceea ce privește datele din anumite țări, pentru că respectivele țări pur și simplu nu au reacționat așa cum ați fi dorit să o facă și nu ați avut metode de a le forța să vă pună la dispoziție anumite date. Sunt de asemenea conștient de problema privind clasificarea cheltuielilor. În Germania, de pildă, un uh, program de gătit la televiziune este socotit cultură, asta pentru care, probabil pentru că germanii nu știu să gătească. În Franța și în Italia, uh, programele de bucătărie sunt uh, emisiuni comerciale. ce rămâne este că în statisticile ONU și UE uh, pixurile și creioanele sunt considerate cheltuieli culturale în anumite state, în altele însă nu. Și există probleme asemănătoare în ceea ce privește jocurile pe calculator și echipamentul pentru aceste jocuri. Uh, dar uh, nu doresc să ratez ocazia de a vă felicita pentru ceea ce ați realizat într-o perioadă relativ scurtă de timp. Ce mă interesează pe mine în acest moment este să umplem aceste lacune. Aș dori să știu unde sunt cele mai mari dificultăți pe care le întâmpinați în acest moment pentru 2016. care sunt rapoartele ce vor urma în uh, ciclurile de câte 5 ani? Care state membre sunt cele care, cu care aveți cele mai mari dificultăți în, în privința trimiterii datelor de care aveți nevoie? Doamna Costa, aș dori să spun că mă interesează redactarea unui report privind costul participării culturale. Mă interesează ce țări uh, au cele mai mari costuri pentru participarea la activități culturale, mai ales pentru oamenii cu venituri scăzute. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt de acord cu analiza noastră. Și acum colegul Smogno. Mulțumesc uh, foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și uh, uh, și eu îmi transmit felicitările pentru că cred că dacă avem nevoie să uh, participăm la alegerile politice trebuie să mergem mai departe. Cred că este nevoie de o limpezime în ceea ce privește termenul cultură. Este un lucru foarte important. Ați vorbit despre uh, Um, procentajul la nivelul ocupării forței de muncă este de asemenea important. Trebuie să ținem seama de acest fapt și uh, la comisia noastră dezbatem acest lucru. Vrem să avem uh, un nivel mai ridicat de uh, angajări în acest domeniu care să se folosească mai bine de calificările din domeniul învățământului. Cred că în momentul de față cei 2% sunt o indicație foarte clară a căii pe care trebuie să urmăm. Și apoi, în domeniul economic, este de asemenea foarte important pentru noi de fiecare dată când vorbim despre probleme culturale, uh, oamenii au tendința să spună că este o cheltuială inutilă, dar din potrivă tot ce am auzit uh, în această dimineață cred că va fi de ajutor pentru deciziile uh, pe care le vom lua ulterior și cred că suntem cu toții de acord aici uh, Acum, în ceea ce privește datele internaționale, cred că ne vor ajuta. Ne vor ajuta și pentru acordurile noastre. Și știm ce înseamnă uh, câteva uh, miliarde de euro ca rezultat al acordurilor. Ce am vrut să spun este că mi se pare important uh, să mergem mai departe pe această cale când vorbim despre participarea cetățenilor europeni la activități culturale, este foarte important să avem aceste informații. De asemenea, eforturile pe care le faceți pentru a vă îndepărta de cadrul tradițional um, am vorbit despre datele de pe internet pe care le putem folosi pentru a obține informații. Trebuie să urmărim internetul pentru că este clar că noua generație folosește mult mai mult internetul decât vechile generații. Este de asemenea important să ajutăm uh, IMM-urile și de asemenea micro-întreprinderile și să încercăm să le evidențiem ca fiind foarte importante atunci când este vorba despre intervenții țintite uh, din buget. Este foarte important să avem aceste informații. Ați vorbit despre cele 600 de companii uh, pe care le-ați evidențiat astfel și care altfel nu ar fi fost găsite. Cred că este foarte semnificativ de asemenea. Și am mai înțeles că uh, trebuie să rafinați un pic metodologia. Tot ce pot spune este că nu ar trebui să ne temem să ieșim din cadrele tradiționale. Mulțumesc. Mulțumesc, Luigi. Bacica. Mulțumesc foarte mult. Și eu sunt foarte recunoscătoare pentru această prezentare extraordinar de interesantă. În viitor ar fi foarte bine să găsim răspuns la întrebarea legată de măsura în care folosirea internetului duce la o scădere a consumului de material cultural. Sper că oricât de multe veți găsi pe internet, oamenii vor dori în continuare să meargă la muzeu pentru a vedea o colecție adevărată. cred că puteți detecta câteva tendințe evidente din datele dumneavoastră și nu ar trebui să vă temeți să trageți concluzii. Este absolut vital în procesul educațional să cultiv, să-i cultivăm pe consumatorii de cultură altfel uh, vom ajunge să avem oameni care strâng informații, dar nu participă la viața culturală. Mulțumesc, mulțumesc, Cristina, pentru contribuția deosebit de utilă. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Nu, se pare că nu, dar eu aș dori să mă folosesc de această ocazie pentru a vă spune că uh, putem deschide un dialog, uh, vă dau uh, posibilitatea să vă înscrieți dacă doriți Ehm, după cum a fost acest spirit al Europei Creative, am dorit să avem întâi un studiu de fezabilitate pentru a putea lua hotărâri împreună și a înțelege ce dorește să facă Comisia, care sunt obiectivele dumneavoastră, care sunt ehm, punctele dumneavoastră de vedere. De aceea vă voi da cuvântul. Poate vreți să schimbați ordinea lorii de cuvânt? Uh, Întâi, doctor Mersi, doriți să adăugați ceva? Mulțumesc foarte mult. E extraordinar. Mulțumesc. Nu cred că au fost atât de multe întrebări tehnice la care aș putea să răspund eu. Doar unul sau două puncte. participarea statelor membre la colectarea datelor nu este o opțiune, este obligatorie. Există reglementări care obligă statele membre să transmită comisiei, să transmită Eurostatului informații. Uh, și datele pe care vi le-am arătat sunt parte a acestei strângeri obligatorii de date. Deci aceste date trebuie strânse de statele membre. Încercăm să garantăm calitatea acestor date împreună cu colegii noștri din statele membre încercăm să lucrăm în avans pentru a evita uh, probleme ca uh, uh pixul care este considerat bun cultural într-o țară și altfel de uh, bun în altă țară. Deci avem uh, aceste metodologii exante, astfel încât aceste date să fie colectate într-o manieră comparabilă. Acesta ar fi un punct uh, care trebuie clarificat în ceea ce privește modul în care lucrează Eurostat. Uh, în privința participării culturale și internetul și dematerializarea. Nu putem ignora realitatea internetului ca element de transmitere a unor elemente culturale, nu doar în ceea ce privește cumpărarea anumitor bunuri, ci și în ceea ce privește transmiterea de conținuturi. Și aici uh, probabil că trebuie să facem mai mult și mai bine. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru reacțiile pozitive. Ar fi uh, probabil două puncte la care aș dori să revin, pentru că mm, sunt de părere că ar fi deosebit de important. Uh, în primul rând în ceea ce privește recomandarea. Vă mulțumesc că încercăm să vedem ce priorități pot fi pe în plan. Sigur, este o provocare pentru că prioritățile politice pot să se schimbe, dar am putea crea astfel mecanisme eficiente din punct de vedere al costurilor și acum în ceea ce privește celelalte puncte, revin la intervenția domnului Morgan sigur, sursele alternative nu vor avea niciodată aceeași calitate ca datele de la Eurostat, dar este important să nu ne temem de noi metodologii, mai ales în ceea ce privește folosirea tuturor datelor, pentru că astfel putem învăța foarte multe despre ceea ce se întâmplă în sector și sectorul evoluează în direcția unor noi activități comerciale și a unor noi moduri de a participa la viața culturală. Deci noi tipuri de participare culturală. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Este clar o prioritate pentru noi. Suntem încântați că este o prioritate și pentru dumneavoastră. Aceste date pe care le-ați văzut deja pot fi folosite pentru politici. Asta și folosim, de fapt. Când spunem că cultura este miezul economiei moderne, economiei cunoașterii, avem acum și dovezile pentru a, acest lucru și avem uh, dovezile pentru toate cele 28 de state membre. Când spunem că cultura ar trebui să fie și în centrul pieței unice digitale, este deosebit de relevantă în ceea ce privește discuția privind drepturile de autor și toate celelalte implicate. Acum putem să și arătăm acest lucru, avem dovezile și când vine vorba despre participarea culturală, avem și dovezi pentru un lucru pe care îl știm cu toți cât de uh, mare este impactul cultural, este un lucru, uh, cât de mare este uh, prăpația culturală, este o îngrijorare. Sunt foarte mulți oameni care rămân în urmă și este îngrijorător și din punct de vedere economic. În ceea ce privește internetul, da, colegii noștri au explicat cât este de dificil să avem date precise în ceea ce privește serviciile comerciale, pentru că despre asta vorbim. vorbim. Uh, ne mutăm spre e-book, spre streaming și vorbim aici despre servicii și este foarte dificil să le cunoaștem, mai ales la nivel internațional. Sigur, avem uh, uh, dovezi că cu cât mai multe e-book-uri se vând, cu atât se vând mai puține cărți fizice. Când vine vorba despre muzee, avem avem uh, mai degrabă dovezi mixte. Există muzee care au trecut prin această tranziție digitală, care își fac colecțiile disponibile, dar acestea nu au mai puțin vizitatori, ci din potrivă. Uh, aceasta este o altă dimensiune a muncii noastre. Este vorba despre accesul la cultură prin uh, mijloace digitale. Este un lucru foarte important și probabil este de asemenea un domeniu în care sursele alternative pot fi de asemenea utile, lucru pe care l-am văzut în cazul muzeelor. În ceea ce privește politicile, ce putem face cu toate celelalte surse alternative? E bine, în primul rând, permiteți-mi să spun că, într-adevăr, sunt surse alternative, pentru că miezul muncii noastre trebuie să rămână la Eurostat. Și trebuie să rămână așa pentru că este important să avem toate cele 28 state membre. Este important, e esențial. Este de asemenea acest proces care ajută statele membre să se adapteze, să-și îmbunătățească propriile date și, de asemenea, să îmbunătățească datele la nivel european cred că încă sunt subestimate. Eu nu sunt statistician, eu sunt un consumator de statistici, dar impresia mea este că încă sunt subestimate aceste date pentru că nu toate da, statele membre sunt datele cu același nivel de precizie. Deci, datele vor deveni mai bune. Este esențial să continuăm munca cu Eurostatul. Primul scenariu este esențial pentru noi. Cum al treilea scenariu, uh, trebuie să spun... Uh, Probably Trebuie să spun că e probabil prea ambițios în cadrul existent. Crearea unui observator este extrem de costisitoare. Banii, sigur, vor trebui să vină de la Creative Europe. O părea un program mare Creative Europe, dar nu e. Principala funcție rămâne cea a proiectelor de cooperare, rețelele, stimularea cooperării transfrontaliere pe plan cultural. E o discuție pe care o să o avem și în viitor, dar în contextul perspectivelor viitoare. Există însă în acest scenariu o serie de aspecte interesante. Suntem interesați în a întâlni cu reprezentanții industriei culturale, însă s-a spus aici că ar trebui să începem cu sectoarele despre care avem mai puține informații. Nu știu dacă o astfel de abordare ar fi chiar productivă. Într-o lume ideală, începi eh, cu părțile mai slabe și le întărești. Însă nu știu dacă aici situația e de același gen. Noi vrem să începem cu acele sectoare în care situația deja e mai bună. De exemplu, sectorul muzicii. Pentru acest sector avem deja o serie de date, e mai ușor să faci progrese și să demonstrezi că într adevăr creăm plus valoare. Dacă începem cu un sector care stă mai prost, peste câțiva ani o să, fi, o să realizăm destul de puțin și la planificarea bugetară o să spună aia pe ce ați făcut. Aș prefera, prin urmare, să se înceapă cu mu- sectorul muzicii, care merge mai bine. Însă, sigur, o să mai analizăm situația și eventual să cooperăm cu Parlamentul European în forma unui proiect pilot dacă dumneavoastră doriți acest lucru. Mulțumesc. Mulțumim, spune doamna președintă. Iată o ipoteză interesantă. dacă începem cu un anumit sector, asta nu va însemna neapărat că subestimăm alte sectoare, sigur. Aveți o întrebare? Da, aș reveni puțin la explicațiile oferite de domnul Zampieri. Spuneați că vă bucurați că aveți dovezi concrete care demonstrează impactul considerabil al industriei culturale pe plan european și la nivelul statelor membre. Aș vrea să știu care este, în lumina acestor date, care este impactul asupra abordării comisiei în ceea ce privește piața unică digitală și chiar pe planul relațiilor externe sau pentru politica europeană de vecinătate. Vedeți vreo modificare în percepția comisiei? Ce credeți că urmează să se întâmple? Vă rog. Nu vreau să păcătuiesc prin exces de optimism, dar cred că direcția în care merge acum piața unică digitală nu ridică motive de îngrijorare pe plan cultural. Noi participăm de la bun început la discuțiile pe această temă și cred că rezultatele vor fi bune. Asta include pachetul în întregime, mai ales dacă ne gândim la atenția acordată platformelor internet. Este un filon al activității noastre și dacă vrei să dovedești impactul sectorului culturale, îl avem deja, profiturile vin și ponderea economică decurge din acestea, dacă înțelegeți ce vreau să spun, fără a intra în detalii extrem de explicite. Perspectiva pentru noi e bună. Revizuirea MP nu spune multe despre cultură. Se vede că încep să se folosească anvelopele bilaterale pentru a elabora politici culturale comune. Ar putea ca noi țări să se alăture acestui program Creative Europe. Practic ce facem noi sprijinim dezvoltarea de capacități în țara parteneră și îi încurajăm să devină o parte a activităților culturale paneuropene. Asta facem împreună cu Serviciul de Acțiune Externă, lucrăm la această nouă abordare pe plan cultural, s-au făcut progrese și aș spune că și aici lucrurile merg în direcția cea bună. A fost o întrebare și referitoare la schimburile comerciale. Nu e vorba neapărat de acorduri comerciale aici, nu vrem să facem asta. Există o poziție în ceea ce privește cultura și comerțul, dar prin încurajarea acestor schimburi nu avem decât de câștigat de ambele părți. Însă vorbim de stimularea schimburilor, nu vorbim de o modificare a pozițiilor asumate la Organizația Mondială a Comerțului și așa mai departe. Este o evoluție pozitivă, categoric și la fel ce am putea face pe viitor pentru industriile culturale și creative, după cum spunea și doamna Costa chiar la început, și acest lucru este extrem de util. Cele prezentate de Valentina nu sunt rezultatul unor activități eh, efectuate în izolare. Colegii de la DG Grow și DG Connect au participat eh, la elaborarea acestor date de la bun început. E practic eh, o mișcare la nivelul întregii comisii. Cred uh, și eu, spune doamna președinte, că ce ne preocupa pe noi era impresia inițială conform căreia, după cum spunea și noastră, sunt încă o serie de semne de întrebare. Exporturile de produse culturale, importurile și apoi indicatorii privind nivelul de învățământ, uh, participarea culturală și corelațiile cu ocuparea forței de muncă și îmbunătățirile în materie de PIB, toți acești indicatori ne arată că nu se acordă suficientă importanță acestor domenii. Cred că întrebarea domnului Trupel a fost una foarte bună. Ne bucură că în această doua etapă a discuțiilor sunt evoluții pozitive, pentru că inițial, mai ales dacă ne gândim la chestiuni cum ar fi copyright-ul și așa mai departe, nu se acorda suficientă atenție acestor aspecte. Cred că Parlamentul și Comisia Cultură și prezența dumneavoastră aici au contribuit la schimbările necesare. Sperăm să vedem o diplomație culturală ambițioasă. A fost propus acest lucru de altfel de trei comisari, inclusiv de vicepreședintele comisiei, ceea ce e bine. Și apoi acest concept central de creștere, care trebuie să fie corelat și cu sectorul culturii. Nu s-a făcut asta în trecut. apoi inovarea, locuri de muncă de înaltă calitate, țintele în materie de formare și creșterea în contextul incluziunii sociale. Aceste lucruri trebuie să beneficieze de mai multă atenție la nivelul comisiei. Sperăm că așa stau lucrurile. Vreau, prin urmare, să vă mulțumesc. A fost o prezentare, prezentări deosebit de interesante și sperăm acum că mesajul a fost înțeles la comisie și că dimensiunea culturală a politicilor europene trebuie să nu fie scăpată din vedere. Vedem acest model anticiclic în contextul crizei. Indicatorii au scăzut, dar pe plan cultural lucrurile nu au mers așa de rău, din potrivă, a existat creșteri pe anumiți indicatori în materie de creativitate culturală. Sunt deosebit de mulțumit de rezultatele acestei discuții de astăzi. Vom transmite toate documentele aferente și așteptăm cu nerăbdare să vedem care vor fi rezultatele ulterioare ale activităților pe care dumneavoastră le-ați prezentat. Mulțumim foarte mult și reprezentanților Eurostat pentru cele făcute. Știm că nu e o muncă ușoară a noastră. Însă vrem într-adevăr să aflăm mai multe în ceea ce privește resursele disponibile și sperăm că și de la comisie se va plusa în acest sens, pentru că altfel uh, ne va fi greu să ne descurcăm. Mulțumim foarte mult! Cu aceasta închidem acest punct de pe ordinea de zi. Domnul doctor Stefano Dominioni, următorul vorbitor, a sosit deja. Luăm o scurtă pauză de câteva minute, după care continuăm. Sorry, please, we, we continue our... Stimați colegi, haideți să continuăm. Liniște, vă rog, spune doamna președinte. V-aș ruga să luați loc. Mulțumesc, am vrea să mergem mai departe. Urmează un uh, schimb de opinii cu domnul Stefano Dominioni, directorul Institutului European pentru Rutele Culturale al, Insti- al Consiliului Europei. Okay? Attention, please. Okay. Can you start now? Okay. Uh, bene. <laughs> Bine, e, dicevo che ora... Spuneam uh, că urmează să ne vorbească domnul Dominioni, directorul Institutului European pentru Rutele Culturale, institut uh, cu sediul în Luxemburg. Știți că anul viitor acest program va împlini vârsta de 30 de ani, așa că avem ce sărbători. Programul a fost inițiat de Consiliul Europei, însă se cooperează cu guvernele din state implicate, există acorduri de parteneriat. Știți că aceste rute culturale sunt parte a Creative Europe, sunt una din cele mai interesante politici culturale în momentul în care cunoașterea reciprocă, dialogul intercultural, dimensiunea transfrontalieră devin tot mai importantă, dar rămân provocări și în Europa de astăzi. Trebuie, prin urmare, să sprijinim toate politicile culturale care creează un sens de, un simț, un sens, sens de apartenență. Institutul dumneavoastră gestionează aceste rute culturale și desfășoară și activități de diseminare. Aceste politici sunt revizuite la fiecare trei ani pentru a ne asigura că acestea sunt accesibile ca vectori educaționali. Nu pot rămâne rute culturale dacă nu-și demonstrează eficiență. Vă mulțumim că ați venit astăzi alături de noi. Aveți 15 um, minute la dispoziție, după care colegii o să vă pun o serie de întrebări. Vă rog. Doamna Costa, mulțumesc că m-ați invitat. Este o plăcere pentru Consiliul Europei să fie invitat. Doamna Silvia Costa a fost o prietenă a instituției noastre de-a lungul anilor și-a demonstrat interesul în programul nostru prin rutele culturale și ne-a sprijinit pe deplin. Vă mulțumim pentru această invitație. Rutele culturale sunt o inițiativă etalon a Consiliului Europei. După cum știți, probabil au apărut în anii 80. E vorba, prin urmare, de un program care, iată, se desfășoară de mulți ani și pe parcursul acestor ani am acumulat un volum considerabil de cunoștințe și informații. Că îmi revine astăzi plăcerea de a vă prezenta aceste concluzii și observații ale noastre. După cum spunea doamna Costa, rutele culturale sunt rețele transnaționale care aduc la oaltă, într-un, în contextul unui proiect european de patrimoniu, aduc la oaltă mai multe state. E vorba de rute transnaționale cu o componentă generală europeană, ce asigură unitatea tematică pentru statele participante. E vorba de patrimoniu, de istorie, de arhitectură, de artă, de muzică. Există, prin urmare, o componentă culturală solidă și pe ecran puteți vedea unele dintre cuvintele cheie care sintetizează esența acestor rute culturale. Patrimoniu, mediu, teritoriu, arte, religie, patrimoniu religios, spiritual. Acestea sunt temele comune care aduc la oaltă cetățenii europeni. Este, prin urmare, un program cu adevărat transnațional care se axează pe istoria noastră comună, pe patrimoniul nostru comun. Consiliul Europei a avut inițiativa acestui proiect și rămâne motorul proiectului, definind politicile și valorile pe care se axează programul rutelor culturale. Știți că valorile derivă din statutul nostru, iar noi, în ceea ce ne privește, avem un mandat de a promova drepturile omului, democrația, statul de drept, cooperarea culturală. Acestea sunt, de altfel, rațiunile de a fi ale organizației noastre. Cu ani în urmă, Consiliul Europei a decis să creeze un nucleu de state interesate în programul rutelor culturale chemate apoi a sprijini acest demers. Avem un uh, acord parțial cu anumite state membre, uh, acordul este deschis pentru toate statele membre și în fiecare an primim noi membri. Acest acord definește programul strategic și se ocupă și de certificare. Această certificare a devenit un element central E vorba de itinerarii culturale pe care o să le ilustrăm cu exemple. Aceste itinerarii sunt certificate, evaluate în mod sistematic. În ceea ce privește elementele de ordin juridic pe care se bazează programul nostru, dacă toți suntem la Parlamentul European, care este un legislator, uh, o să mă refer la trei convenții pe care se bazează programul nostru. Convenția culturală, cea mai veche convenție culturală din Europa, din 1955, convenția privind uh, relieful și convenția cadru privind valoarea patrimoniului cultural. Sunt convenții care vorbesc de cooperare culturală, dar care vorbesc și de promovarea și păstrarea patrimoniului european, e vorba de păstrarea reliefului european, a mediului înconjurător. Toate acestea sunt în serviciul societății, în serviciul cetățenilor. De aceea rutele culturale sunt atât de importante. Uh, după cum o să explic imediat, aceste rute culturale operează concret în teren. Fiecare rută culturală își gestionează propria rețea, nu e vorba de o coordonare centralizată. Ca să vă explic metodologia foarte pe scurt, Aveți aici o diagramă care prezintă misiunea Institutului din Luxemburg. Institutul pentru Rutele Culturale este agenția tehnică care operează și cu sprijinul statului Luxemburg. În fiecare an noi facem evaluarea rutelor, le monitorizăm, oferim consultanță, formare și, de asemenea, pregătim evaluările. În fiecare an se evaluează câteva rute și rapoartele respective merg la Consiliul Europei care aprobă, validează, certifică sau dă avertismente acelor rupe care nu operează la parametrii definiți. Există un ciclu de certificare și am să vă dau câteva exemple ca să înțelegeți mai bine, în termeni concreți, ce înseamnă aceste rute culturale. Acest ciclu se bazează pe o rezoluție a Consiliului Europei Ciclul de certificare presupune o candidatură rutele culturale care doresc certificare din partea Consiliului Europei își depun dosarul de certificare, dosarul este examinat de Consiliul Europei în parteneriat cu institutul nostru. Apoi, cererea este evaluată de către un expert, de o comisie de experți care se întrunește sistematic și face recomandări Consiliului de Conducere dacă sau nu o rută este certificabilă. By the Committee of Ministers of the, of the Council of Europe. Există câteva criterii care trebuie îndeplinite de către candidat pentru a fi eh, certificat ca rută culturală a Consiliului Europei. Și există o listă a criteriilor de eligibilitate, le vedeți pe câteva dintre ele pe ecran. Valorile europene sunt foarte importante, deci tema trebuie să se bazeze pe o temă europeană, culturală, istorică sau bazată pe um, artă, pe moștirea noastră culturală comună, etc. Criteriile se leagă și de cercetare și dezvoltare. Trebuie să existe cooperare uh, în cercetare-dezvoltare pe o anumită temă. Există un comitet științific pentru rutele culturale care prezintă și pregătește uh, activități pe cercetare la nivel uh, universitar, dar există și activități educative pentru tinerii europeni, pentru școli și există schimburi cu diverse instituții trebuie să existe și schimb de practici artistice și culturale. Deci trebuie uh, și asociația din spatele rotei trebuie să organizeze în mod regulat evenimente, program de activități de-a lungul anului pentru a dovedi că există un, o viață a a uh, rutei culturale și trebuie să fie și o legătură legată și o legătură de turism cultural durabil. Un aspect turist turistic, dar și economic legat de viața unei rute culturale, pentru că acestea sunt legate de uh, mediul local, dar și de IMM-uri, de economia existentă. Prin urmare, trebuie să fie incluse în peisaj. Statutul legal. Asociația din spatele rutei culturale trebuie să fie uh, o asociație sau federație de municipalități uh, locale sau regiuni, actori federați. Iată diferența, una dintre diferențe, nu singura. Uh, iasă diferența între cele care nu sunt certificate și cele care sunt. Deci trebuie să existe o viață itinerarul pe baza uh, federației, ONG-uri, uh, autorități locale, cu toate federate într-un, uh, într-o instituție juridică, um, organism juridic, cu consilii și care să fie conduse în mod democratic un lucru pe care punem mare accent în Consiliul uh, Europei. Trebuie să fie conduse democratic, conform statului de drept, să fie reprezentare în organismele legale cu, pe bază de rotație la conducere și reprezentate cel puțin de trei țări. Un alt criteriu foarte important. Fiecare rută culturală din Consiliul Europei trebuie să aibă cel puțin De obicei sunt mult mai multe, dar trei sunt uh, minim. Câteva cifre. În prezent avem 33 asemenea rute culturale în 57 de țări. Deci avem o perspectivă geografică largă, dincolo de uh, granițele UE, în cadrul celor 27, dar și în afară, cum ar fi rutele feniciene sau ale vikingilor sau ale măslinilor sau uh, drumul vinului, cu o reprezentare euromediteraneană, dar există și rute uh, religioase care traversează continentul. Vedem că programul este foarte larg. Uh, Iată câteva exemple pe care aș dori să vi le dau pentru a arăta ceva dincolo de teorie. Câteva drumuri foarte pe scurt, pentru că nu putem uh, intra în detaliu, dar multe informații sunt disponibile pe pagina de internet ale Consiliului Europei. Avem și o broșură care uh, sintetizează cele spuse. Itervitis este unul dintre drumurile noastre cu di diverse tipuri. Un tip este cel teritorial. Deci este pe teren cu rețele de uh, oraș, altele sunt mai virtuale, dar în orice caz se bazează pe suprafață, pe teritoriu, pe pământ, pe teren. Alte exemple de rute teritoriale cele ale măslinilor sau Egado Andaluzii, în Spa, Spania, Portugalia și Maroc. Altele sunt mai liniare. De exemplu, via francigena. Aceasta este liniară, bazată pe și poate fi parcursă fizic în mod organizat cum este drumul către Santiago de Compostela. Pentru că se pot parcurge cu piciorul, cu diverse teme, dezvoltare uh, durabilă, turism, turism alternativ, turism uh, durabil, dar și pelerinaj religios sau spiritual doamna, doamna președintă menționa și drumurile sub formă de rețea, drumurile Mozart, de exemplu, care nu există în practică, dar care reprezintă o constelație de locuri unde a trăit și a interpretat Mozart. Este a, acoperă 10 țări federate și există asociații, uh, asociația, de exemplu, a drumurilor Mozart, au un program foarte detaliat pentru activități, cu numeroase activități, concerte, dar și artă, arhitectură legată de viața lui Mozart. Mai avem rețele, rețele de drumuri tot sub forma de constelație de drumuri, dar cu țări diferite, pe teme diferite și adeseori acoperă perioade istorice diferite. Aici avem cele 45 uh, orașele fortificate ale regiunii extinse, care va fi certificat anul acesta și care aduce împreună o regiune, regiunea Luxemburg, Germania, Franța și Belgia și cooperă regiunea orașelor fortificate, orașelor cetate, a comunităților și societăților din acele e, câteva secole. Unul dintre criterii pe care ne axăm în cercetare, o, iată un exemplu clar în acest sens, drumul cultural din spatele Itinerarul lui Cluny în Burgundia. Acoperă 11 țări prin mănăstiri, abații care de-a lungul secolelor datorează abației Cluny. Deci există o dimensiune științifică cu muzee, enciclopedii care retrasează istoria. Deci, pe de o parte, avem uh, drumuri fizice care pot fi uh, parcurse fizic, dar mai există și numeroase activități la nivel virtual, astfel încât europenii din fiecare colț să poată beneficieze și de drumuri digitale. Deci numeroase informații disponibile și pe platforme care oferă, de exemplu, Uh, audio objects, în, obiecte în 3D, cu elemente ale abațiilor, uh, clunii reproduse, astfel încât uh, să putem să ne închipuim cum arătau abațiile de la, legate de clunii, dar și elementele legate de arhitectură. Un alt exemplu pe care îl menționez Uh, pentru uh, tineri, Transromanica, care retrasează arhitectura romană uh, cu opt țări, face multe cu aplicații, cu elemente de tehnologie digitală care însoțesc turismul cultural altfel uh, decât ex, prin explorare directă sau vizită, mai degrabă la nivel virtual. Aspectul economic este și el important, pentru că multe întreprinderi sunt legate de drumurile culturale, cu proiecte care se axează pe economie Drumul măslinului este un exemplu. Produse locale în acest sens sunt uh, utilizate și se propune cultura uh, măslinului la nivel local. Câteva idei, dezvoltare uh, durabilă, în, avem uh, drumul Sfântului Olaf în nordul Europei, iată, alte câteva alte activități legate de dezvoltare, natură, eco, prietenoase. Cea mai cunoscută este drumul, este ruta Santiago de Compostela. Aș vrea să vă arăt câteva date legate din, de regiunea galițiană unde în, uh, există profit pentru economie, câteva uh, drumuri cu venituri aduse de rutele culturale, mulți călători, pelerini, dar și legate de durata șederii. Nu totdeauna a fost așa, nu totdeauna uh, rutele atrag dar iată unul dintre exemple este acesta. Pentru a încheia, aș vrea să explic de ce și uh, motivul pentru care am fost invitat, de ce prezint aici. Avem o cooperare foarte bună cu Parlamentul, cu uh, Comisia din 2010 încoace cu avizul noastră cu privire la cooperarea dintre Comitetul, uh, Comisia Culturală a Parlamentului și organizații internaționale și ținând cont de faptul că ați alocat deja resurse diverselor programe în domeniul cultural, mai ales drumurile culturale și ale, mai ales cele ale Consiliului Europei. Mulțumită susținerii noastre am putut traduce în practică interesul noastră de promovare a acestei idei de a lega oamenii prin cultură, prin continentul european, pe o temă de interes comun și în mod durabil, pentru că toate aceste drumuri sunt autosustenabile. Este vorba de o adunare a colectivităților care trăiesc în respectivele locuri cu propriile resurse financiare, dar care beneficiază și din finanțări suplimentare, autorități locale, autorități naționale și UE. Deci este vorba de o finanțare durabilă care merge la nivel local. Consiliul Europei deține propriul său buget operațional oferit de statele membre. Deci avem un program cu Comisia pentru a um, întări vizibilitatea rutelor, dar multă finanțare merge și la drumuri însăși, însele. În 2010, Parlamentul a avut o comunicare, comunicarea Comisiei către Parlament cu privire la destilație, numărul 1, co- în cooperarea cu Comisia. Avem câteva inițiative și aș dori să menționez că există câteva drumuri care au beneficiat direct de finanțare, lucru foarte bun. Certificarea Consiliului Europei a oferit o plus de calitate, nu doar uh, o etichetă uh, că a susținut drumuri culturale. Pentru noi este important să putem continua să lucrăm pe acest nivel, unde Parlamentul a alocat uh, bani, făcând diferența între ce e certificat și ce nu e certificat. Și în final aș vrea să vă arăt programele uh, pe care le-am avut mulțumită uh, susținerea noastră cu Comisia, cu Digi Growth de-a lungul anilor, pentru a, o mai bună vizibilitate a programului în sine, a drumurilor, a rutelor, pentru ca în final să se poată atrage mai mulți candidați potențial, pentru că în fiecare an avem, avem candidați care cer informații, deci multe candidaturi de certificare, toate permițând Consiliul Europei să ofere servicii unui program care se bazează pe teren. Noi coordonăm, dar interesul vine de la nivelul terenului. Iată, aceasta este prezentarea la nivel general și aștept să discutăm. Mulțumim, domnule Domninioni, o prezentare foarte interesantă este în, continui în italiană. Vreau să spun următoarele. În primul rând, este un program fascinant. Aveți date referitoare la uh, Sfântul Iacob de Compostela, dar mai sunt și altele și din ce în ce mai mulți oameni anual hotărăsc să ia calea acestor drumuri, acestor rute de parcurs pe jos, diverse itinerarii, de Compostela și alții, dar și alte și asociații care spun, vorbiți despre uh, itinerarii, dar nu mergeți pe ele. Eu cred că am făcut această uh, experiență. Eu am, făcut, am parcurs o parte și trebuie să spun că a fost o experiență formidabilă. Un lucru pe care îl facem cu pasiune. În 2012 am prezentat, acum s-a transformat într-o linie uh, bugetară. Chiar dacă e limitată, e vorba de susținerea pregătirilor uh, iar Parlamentul a lucrat în acest sens și s-a ajuns la uh, linia bugetară pentru turismul cultural durabil. Itinerariile uh, uh, certificate și cele noi. Cred că trebuie ajuns la un echilibru între cele două tipuri, dar, dar totul depinde de evaluarea noastră. Cine dorește să ia cuvântul la acest moment? Domnul coleg Rostoevski ale tak și Mulțumesc. Azi mă simt foarte activ, poate prea activ, dar subiectele de pe agenda sunt foarte interesante. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezentare. Aceste drumuri, după părerea mea, sunt extrem de importante. Spun acest lucru din perspectiva de fost ministru al culturii. Văd în mod clar că aceste rute uh, cuprind uh, Spania foarte mult. E greu să găsești vreo rută unde să nu fie și Spania inclusă. Mă întreb, e vreun motiv al dominației spaniole? E ceva în uh, istoria acestor drumuri care explică prezența, omniprezența spaniolilor? Există conferințe uh, simpozioane pentru asocierile, asociațiile care conduc pentru schimbul de cele mai buni practici? Mă întreb, de asemenea, de exemplu, cimitire. Am văzut că există foarte multe uh, locuri foarte interesante în lume. Este clar că sunt locuri legate de istoria tragică a Europei eh, pe care eh, practic acele cimitire o prezervă. Eh, poate că există motive bune în acest sens, dar este un fapt care m-ar fi interesat foarte mult. Și o altă întrebare ar fi, am urmărit patrimoniul evreiesc, patrimoniul iudaic și ruta culturală legată de el dar lipsește uh, un eveniment important, poate cel mai important muzeu, și anume Muzeul Istoriei Evreilor din Polonia. Elementul polonez lipsește. Cum sunt, deci, puse aceste elemente la oaltă? Aceasta ar fi întrebare. Sau o rută culturală, parcuri și grădini, e foarte interesantă, dar uh, și aici lipsesc, după părerea mea, anumite elemente istorice importante. Grădinile japoneze, de exemplu, există câteva interesante în Europa și mă interesează de asemenea cum ne-am putea asigura ca aceste adrese să poată fi completate de asemenea. Și insist să putem să controlăm harta întreagă, deci practic să verificăm calitatea. Este un element foarte important. Pentru că sunt de părere că această verificare are un sens dacă aveți posibilitatea de a efectua anumite controle. Și poate încă un ultim punct se poate urmări cum evoluează noi solicitări, putem vedea bă, cine a făcut o anumită solicitare bă, și cât de departe s-a prelucrat și s-a discutat această solicitare și cât durează acest lucru. De la bă, formularea solicitării până la stabilirea integrării sau nu pe brută. Mulțumesc foarte mult! Sigur, sunt toate puncte de interes. Um, mai sunt și alți colegi? Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru prezentare. A fost o prezentare deosebit de interesantă. Uh, ai spus că este foarte important că, uh, să lucrăm la nivelul cel mai de jos, cine are idei să facă solicitări, dar pe de altă parte aș dori să știu, există anumite strategii pentru a ne adresa oamenilor. Uh, ce facem pentru a-i face pe oameni să devină conștienți și să încurajăm să aplice pentru aceste rute culturale? Mulțumesc! Alte intervenții? Domnul Maragal? Vă ascultam uh, ascultam ce ați spus mai devreme și am simțit că este un program deosebit de important și care garantează niște așteptări mai mari. Putem să ne așteptăm la mai mult și sunt impresionat de concept și de aspectul vizual, dar cred că putem să fim și mai ambițioși când vine vorba despre uh, criteriile obiective decât suntem astăzi. Uh, trebuie să încercăm să înțelegem ce se întâmplă uh, și să acționăm asupra lucrurilor care se întâmplă. Este o parte a istoriei. Pentru că dacă nu înțelegem istoria, cred că, sigur, vom contempla monumente, arheologia, niște pietre frumoase, dar în aceste lucruri nu vor permite să înțelegem istoria. Cred că toate aceste lucruri trebuie, într-un anumit uh, fel, repuse în context toate itinerariile legate de diferitele culturi. De pildă, să luăm exemplu Turcii, în centrul Europei. Am putea lua în calcul să o includem, sau păi, conceptele legate de valori, valorile unei Europe a orașilor, a orașilor. Poate că aici europenii ar putea să pună în evidență orașul ca concept, ca um, întrupare, ca personificarea ceea ce este Europa. Și am putea, într-un anumit fel, să arătăm în ce măsură orașele au jucat un rol în istoria unei anumite țări. Bun, este o idee, o idee pe care o lansez. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentarea care a fost deosebit de interesantă. Eu am uh, petrecut o vreme în adunarea parlamentară a Consiliului Europei care este deosebit de interesată în drepturile civile și drepturile omului. Acesta este practic um, rațiunea de a fi a Consiliului Europei. După cum ați confirmat astăzi, cultura este deosebit de importantă pentru Consiliul Europei și Consiliul cooperează în domeniul culturii și al educației cu Comisia Europeană și sper că această cooperare să continue și pe viitor. Este important pentru Consiliul Europei, pentru Comisia Europeană și pentru Parlamentul European să împărtășească experiența și mai ales să beneficieze din experiența pe care o are Consiliul Europei în domeniul culturii și învățământului. M-ar mm, interesa să aud uh, câte ceva din experiența Republicii Cehe. Credeți că este suficient de activă? Există vreun proiect în care Republica Cehă să participe din punctul nostru de vedere? Mulțumesc! Alți colegi? Aș mai dori să discut despre aspectul finanțare. Cum este conceptul pe termen lung în ceea ce privește finanțarea acestor proiecte? Există diferite rute cu diferite idei tematice. Ă, există sigur și un anumit termen, ă, vorbim și despre ce a făcut Consiliul Europei până acum, ce ne-a fost prezentat. Există deja o muncă ce a fost depusă, dar m-ar interesa pe termen mediu, respectiv lung, cum ar putea să se susțină singure aceste asemenea proiecte sau cum pot fi promovate ele în dezvoltarea lor. Mai sunt și alți colegi? Nu, bun, atunci am și eu câteva puncte de enunțat. Uh, eu am ceva experiență cu aceste rute culturale și cred că pă, uh, sunt un lucru important. Ați uh, pomenit despre asociațiile pă, uh, la bază și după cum spunea pă, în Madagar este important să existe un dialog cultural. Permiteți-mi să vă dau câteva exemple. Via Francigina, de exemplu. Uh, sunt patru țări implicate și multe autorități locale. Ehm, este vorba despre o, asocia, o asociere între deci, aceste țări și între aceste autorități care ehm, completează pe zi ce trece respectiva rută, pe, îi fac pe oameni să fie conștienți, ehm, atrag atenția asupra resurselor regionale necesare pe lângă fondurile structurale și apoi știu că mai există și uh, și Festivalul uh, European pentru Via Francegina, unde vin artiști, actori, muzicieni sau chiar și cercetători uh, cercetători în domeniul muzicii vechi Există o coordonare foarte bună la acest nivel. Aceste lucruri ne arată că este posibil să implicăm chiar și cultura contemporană. În ceea ce privește guvernanța de la nivelul de bază, este un lucru pe care l-am trăit de prima dată. Nu este ușor, dar pe, de altă, pe alte rute știu că acest lucru a fost încercat și a fost uh, mai mult sau mai puțin încununat de succes în ceea ce privește istoria nu numai acestor locuri, ci și a diferitelor niveluri de istorie, a diferitelor întâlniri, eu am văzut din ce în ce mai multe asociații și instituții care participă la aceste lucruri. Cred că este foarte interesant. Mulțumesc foarte mult, doresc să confirm ceea ce tocmai ai spus. Frumusețea programului constă în aceea că fiecare rută are o, niște activități legate de un program european. Nu este vorba doar despre o activitate locală sau națională, subdivizată în realități fragmentate. Fiecare rută are această dimensiune europeană. La începutul anului trebuie să-și prezinte programul de activități și programul de activități este european, cu adevărat. Deci trebuie să invite membrii din celelalte țări și trebuie să mute locul de întâlnire a asociației. Deci este practic o fertilizare a experiențelor, nu este nici de cum un program național. Trebuie să vă gândiți la aceste rute culturale ca la niște federații de țări. Și frumusețea acestui lucru este că uh, au echipe comune și se strâng în numele acestor echipe comune. De pildă avem ruta culturală a ceramicii și sunt tot fel de reprezentanți din diferite țări care se strâng, sunt pasionați de o anumită temă și împărtășesc această pasiune. Bun, acum revenind la întrebările pe care sunt foarte mulțumit că le-a, le spus, sunt unele foarte interesante, iar prima este uh, domnul Drogeschi, care a făcut niște remarci uh, foarte interesante în ceea ce privește bunele practice și conferințele și simpozioanele și formarea oferim cu mijloacele noastre limitate de-a lungul anului uh, câteva evenimente unde facem și formare pentru managerii rutelor culturale. Deci aducem fie la Strasburg, fie la Luxemburg sau uneori pe una dintre rute, pe toți uh, Uh, sunt 33 de manageri și reprezentanți, uh, unor vin mai mult de unul și de asemenea și candidații care vor să aibă ruta certificată. Deci în general avem în jur de 50 de reprezentanți și formăm nu e o formare propriu-zisă, este mai degrabă un schimb de practici, pentru că trebuie să înțelegeți că cea mai veche rută culturală este din 1987. Avem mai multe rute create în anii 90, 2000, 2010, anul trecut am mai certificat și altele, deci există și rute noi. Și rutele noi sunt mai tinere, au mai puțină experiență administrativă, după cum s-a spus. Deci, uh, îi aducem pe acești oameni împreună, de asemenea cu colaborarea universităților, pentru că există o rețea de universități, Italia, Franța, Spania, Anglia, o serie de universități unde avem programe de masterat privind patrimoniul cultural. Da, toate acestea vin și ele pentru a ne sprijini în ceea ce privește administrarea unei rute. Bun, deci aducem pe toți acești oameni împreună și le oferim un loc unde să facă schimb de experiențe. Deci există schimburi, experiențe între rutele certificate, dar și între reprezentanții candidaților și unor avem o temă, ideea europeană, există diferite teme. Anul trecut am discutat despre comunicare, despre rețele, despre vizibilitate, despre marketingul rutei, cum să o vinzi practic ca pe un produs turistic și așa mai departe. Ați uh, vorbit despre de ce Spania are atâtea rute, de ce poate că Polonia nu are atâtea ideea și frumusețea democratică a rutelor înseamnă aceea că sunt pentru țări pentru comunitățile locale și ele trebuie să se implice și să solicite să se asocieze pe un itinerar. Deci Consiliul Europei nu impune membri în ceea ce privește o rută, nu spune ă, Polonia trebuie să vii și tu și să participi. Deci există această democrație. Dacă o țară uh, și autoritățile locale, precum și miniștrii, vor să se implice pe anumită rută, pentru că există un interes, pentru există o comunitate activă locală care este interesată în artă, arhitectură sau istorie, atunci se alătură prin asociere. Deci Consiliul Europei certifică ruta în baza criteriilor pe care le-am prezentat, dar lasă ruta să trăiască, să-și trăiască propria viață. Poate fi o rută foarte mare, există rute care au 15-20 de țări, altele sunt mai scurte. Pentru că tema însăși Ehm, nu poate fi foarte extins. Există anumite rute care de facto nu pot trece prin mai mult de 5 sau 6 țări, pentru că există o istorie culturală. Destinația Napoleon, știți, ehm, locurile unde și-a petrecut Napoleon viața și ehm, în Polonia n-a mers, <laughs> de exemplu. Sau Mozart. Există un număr finit de țări care se pot alătura în principiu. Deci lăsăm țările să-și manifeste interesul de a se asocia. Iar în ceea ce privește asociațiile uh, și membrii noi, există un nivel de bază local care, după părerea noastră, este foarte important. Pentru că nu este impus de sus în jos acest program, uh, ci pornește dinspre societate. Și anumite țări sunt deosebit interesate, altele mai puțin. Dar de vreme ce mi-am asumat directoratul programului, unul dintre obiectivele mele este să extind mai ales către Europa de Est și de Sud-Est acest program. Pentru că modul în care a fost creat, a fost creat în anii 1980 sau chiar 1970. Deci există poate o prejudecată legată de Europa Occidentală, care se depășită și Consiliul Europei are o responsabilitate, pentru că suntem 47 de membri. Deci acoperim tot continentul încercăm să ne mișcăm către țări care nu sunt foarte reprezentative. Vrem să vorbim cu autoritățile. Directorul meu va merge la Varșovia. Cred că săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare pentru a vorbi cu ministrul culturii. Și directorul general se va duce la Moscova pentru a discuta cu conducerea Federației Ruse. Deci încercăm să implicăm și noi țări și noi rute, pentru că s-a vorbit despre noi rute Până acum strategia a fost Așa a, fost lucrurile coordonate mai devreme, a fost ideea că așteptăm solicitări așteptăm pentru candidați să așteptăm uh, candidați care să-și manifeste interesul. Eu am avut o abordare mai proactivă. Ar putea exista o anumită zonă culturală tematică pe care nu o reprezentăm. Avem țări care poate nu sunt implicate, deci să nu solicităm noi și putem uh, ajuta pentru că avem experiența, avem uh, know-how-ul, de pildă există o rută de natură spirituală. Chiril și Metodie sunt uh, uh, niște candidați interesanți. Sunt multe rute care aparțin unei anumite confesiuni. În Adriatica și în Balcani avem ideea să dezvoltăm uh, o, o, o ruta sării. Există o, o cultură întreagă a procesării, sării și comunități întrești trăiau de uh, urma țării. Este și sau un proiect. pe care îl avem în zona Baltică. Avem o asociație care federează toate castelele de acolo. Există multe lucruri interesante, dar deosebirea între o țară candidat sau rută candidați una certificat este că trebuie depusă foarte multă muncă până la certificare și voi reveni la acest lucru. Deci, ați vorbit despre anumite rute care, dacă există un interes al unei comunități să devină membra unei rute culturale, se face o asociație. Există un management, există o coordonare și este ușor să devii membru. Și frumusețea programului a fost o, o întrebare doamne doamnei în ceea ce privește finanțarea. Frumusețea programului este că într-o anumită măsură este uh, autofinanțat. Există rute culturale care se finanțează pe 25-30 de ani și nu pentru că primesc uh, finanțări de la instituțiile europene, ci bine, primesc și aceste finanțări, dar pe de altă parte se și autofinanțează pentru că există o abordare de la bază și membrii la nivel local. Uh, Așadar, dovada că programul funcționează este că Există ruta hanțeatică, 91, rupele vikinge, 91, francegina, 44, Andaluzia, 97, Mozart, 2002. Toate acestea au fost proiecte sustenabile autofinanțate timp de ani de zile. Sigur, beneficiază uneori de anumite finanțări de la Uniunea Europeană, dar nu de depind de, doar de acestea, ceea ce este foarte diferit față de itinerarele care sunt născute ca proiecte cu tot cu finanțare și apoi mor pentru că finanțarea nu mai funcționează. Este o abordare foarte diferită uh, solicitarea uh, pentru noi uh, rute pe pe pagina noastră web există o listă de candidaturi. Nu le punem pe toate pentru că unele sunt proiecte și durează ceva pentru a dezvolta aceste proiecte. Durează mai mulți ani. Uh, M-ați întrebat cât de mult durează. Aș spune că media este între 3 și 5 ani pentru că arhitectura legală nu este ușor de dezvoltat. Este ușor să ai o idee, dar apoi trebuie să creezi o asociație legală cu statut legal, cu membrii și așa mai departe. Și aceasta este dificultatea, dar în același timp acest lucru permite și sustenabilitatea, pentru că odată ce ai un organism juridic și o relație cu uh, comunitățile locale poate să, pornează, să pornească de la un statut mult mai clar. Pentru că ai o situație de iure. Altfel, m-a întrebat despre nivelul de bază și despre o strategie pentru a adresa oamenilor pentru noi, după cum am încercat să spun, este vorba despre rutele în sine, despre administrarea lor. Oamenii de acolo trebuie să se extindă. Uh, noi putem să ajutăm și ajutăm, oferim un anumit sprijin, dar natura programului este ca ruta să-și caute noi membrii, de pildă, uneori și de-a lungul timpului, dacă vă uitați la harta noastră, tot timpul apar noi membri, noi țări. Dacă vă uitați la țara noastră, vorbim despre Polonia, ni s-a alăturat acum, dar în Polonia sunt uh, mai multe uh, uh, comunități. Deci ruta trebuie să se extindă la diferite nivele și noi lăsăm ruta să-și aibă propria viață. Uh, Margal, you, you, you raise the question. Ați pus uh, întrebarea referitoare la răspunsul la chestiunile de actualitate. E, și că e important să ne cunoaștem istoria. Noi în prezent ne gândim să adăugăm o serie de itinerarii care să prezinte provocările cu care se confruntă Europa astăzi. Într-o oarecare măsură, proiectul nostru este unul cultural, dar are și o componentă politică de ordin democratic, desigur, însă e un proiect care ne arată care sunt uh, provocările cu care se confruntă Europa de astăzi. Noi încercăm să contribuim la rezolvarea acestor probleme arătând că împreună avem o identitate unică care ne aduce la oaltă mai curând decât să ne dividă. căutăm aceleași, acele lucruri care aduc la oaltă diferiți cetățenii Europei, pentru că sunt lucruri comune în materie de istorie culturală, artă, context spiritual și așa mai departe. Prin urmare, încercăm să facem asta pe cât de mult posibil. Doamna Saidrova, întrebați în legătură cu Cehia și cu cooperare între Comisie și Consiliul Europei. Pentru noi, uh, această cooperare este deosebit de importantă. Noi am vrea ca Uniunea Europeană să devină parte în acest acord. Uniunea Europeană poate deveni membru. Înțeleg că sunt o serie de chestiuni de ordin juridic, statutar și așa mai departe, dar Uniunea Europeană poate deveni parte a organismului nostru structural statutar Însă prezent oricum cooperăm cu Comisia datorită Parlamentului, datorită dumneavoastră, datorită liniei bugetare alocate rutelor culturale de Consiliul Europei și vrem ca aceste, această cooperare să continue. Cehia, cred, ar putea să facă mai multe pentru a crea rute culturale. Conceptul e relativ nou acolo, dar ideea e o implicare sporită în acordul parțial, eventual chiar ca membru cu drepturi de pline și o să lucrăm, sigur, și cu Cehia ca, ca o țară, ca un centru cultural. Cehia are atât de multe de oferit. E într-adevăr păcat că în prezent uh, nu, nu este foarte activă. O să discutăm eventual și la Strasburg cu reprezentanții ai Cehiei și cu ministrul culturii din țara noastră. Pentru că vrem acest gen de angajament la nivelul Ministerului Culturii. Apoi, în final, întrebări privind finanțarea. Perspectiva pe termen lung, în materie de finanțare, e durabilă această finanțare? Da. Mai ales dacă ne gândim la autofinanțare, mecanismul le dă posibilitatea să supraviețuiască în corelație strânsă cu realitatea din teren. Se primesc, de exemplu, taxe de participare din partea comunităților locale, din partea autorităților locale. Întrebarea e dacă se dorește mai mult. Uneori autofinanțarea nu e suficientă. Însă lucrurile trebuie văzute într-un context mai larg. Pe de o parte, avem componenta economică a rutelor și plus valoarea pe care o aduc aceste rute în zona deservită. Cifrele sunt mai mari decât s-ar părea în materie de uh, uh, lucruri generate. Dacă ne uităm la rețele, dacă ne uităm la rute, impactul în sectorul turismului, de exemplu, este considerabil, pentru că e o avantaj să ai o rețea. Uneori turiștii acoperă un segment al rutei într-un an, după care merg într-o altă țară pentru a vizita un alt oraș, de exemplu. Să ne gândim la uh, rețeaua orașelor balneare cu tradiție istorică. Sunt și în Germania, sunt și în Turcia, sunt peste tot. Odată, într-o primă etapă vizitează o astfel de stațiune balneară și în anul următor, uh, cu ajutorul rețelei, merg în altă țară, într-o altă stațiune balneară. Noi, de asemenea, încercăm să creăm centre care să permită de eventual turiștilor să-și repete experiența. Avem, avem o serie de, de idei în acest sens, dar există metode de fidelizare metode care să permită turiștilor să-și repete experiența la un alt nivel eventual. Și asta asigură persistența rutelor, pentru că e vorba de un public diferit și e vorba de o componentă sezonieră care variază. Avantajul e că aici nu ești limitat la sezonul estival. bine, în noiembrie, decembrie, probabil nu foarte multă lume merge în Norvegia sau Suedia, dar pe ansamblu aceste itinerare sunt explorate foarte multe luni pe an și prezintă avantajul că cunoscătorilor în ale culturii le permite explorarea unor epoci diferite. De asemenea, încercăm să implicăm tinerii și, tot așa, pensionarii care sunt interesați în anumite lucruri. Am fost la o prezentare în Luxemburg, am prezentat material și participanții m-au întrebat, organizați uh, uh, vizite și, și excursii? Noi nu organizăm excursii. Dar dacă vă interesează excursiile, pot să vă dau uh, datele de contact al unor persoane care se ocupă cu asta. Interesul există și potențialul pentru viitor e uriaș, pentru că, după cum știți foarte bine, cultura e o, o comoară a Europei de o valoare deosebită și o șansă pentru economia noastră pe viitor este să ne promovăm cultura și patrimoniul cultural. Europa e minunată și trebuie să investim în frumusețea ei, sunt lucruri minunate la dispoziția europenilor, dar și a vizitatorilor din afara Europei. Aceste rute culturale deservesc și promovează și eh, destinațiile eh, mai puțin tradiționale. Veneția, Roma, toată lumea le cunoaște. Praga chiar. Însă, există și restul Europei, sunt lucruri minunate. Am văzut un material despre castelele din Franța. Toată lumea merge pe Valea Loarei. Dar la 20 de kilometri distanță sunt altele la fel de frumoase pe care nu le vizionează nimeni pentru că nu sunt pe ruta consacrată. Rutele uh, uh, noastre te scot de pe căile bine bătătorite de turiști, te duc în alte părți și de asta e o abordare și democratică dacă ne gândim că oferă accesul la întreaga cultură pe care o avem și presupune implicarea comunităților locale. Acestea înțeleg foarte bine că astfel uh, au de câștigat pe plan economic. Există ruta Stevenson din începe în Anglia, merge prin Belgia până în Franța, e ruta parcursă de scriitorul, de Stevenson, Robert Louis Stevenson, care a scris Comora din insulă și așa mai departe. Și întrucât Stevenson a trăit și în America, vin turiști pentru a, a parcurge această rută și atunci toată lumea are de câștigat. Câștigă și economia locală. Știu că dumneavoastră vă ocupați de cultură, o să mă, mă limitez la cultură și mai puțin la economie, însă uh, această componentă economică a activităților culturale nu trebuie scăpată din vedere. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, spune doamna președintă. Vă mulțumim și pentru entuziasmul pe care l-ați arătat astăzi aici. Suntem siguri că acest program al dumneavoastră va merge foarte bine și pe viitor. Avem alături de noi un coleg care participă la activitatea grupului pentru patrimoniu cultural și rutele culturale. Știu că n-ați putut să ajungeți mai devreme la ședința noastră, însă vrem să avem în dezbaterea noastră o participare cât mai largă. Cu titlul concluziv, vă mulțumim foarte mult noi, Parlamentul European, dorim să continuăm cooperarea cu Consiliul Europei și cu institutul dumneavoastră, participând nu doar la strategiile noastre, ci și sub forma de sprijin permanent. S-a vorbit foarte mult despre noile metode de a prezenta Europa. Aceste rute, practic, ne ajută în acest sens nutrite fiind de patrimoniul cultural remarcabil al Europei. Am văzut că este posibil să mergem dincolo de o abordare doar locală. Evident, se impune cooperarea și cu componente ce activează la nivel local, dar să nu uităm că e vorba de proiecte paneuropene. Există apoi aspecte bugetare ce țin de coeziunea locală teritorială, însă apar și o serie de întrebări. Cum putem promova aceste rute culturale, care uneori sunt atât de lungi? Fi interesant să, să ne gândim la un fel de master plan pentru rutele culturale. Diferite regiuni care să participe la o strategie de investiții. O altă idee ar fi uh, implicarea IMM-urilor. Mai ales uh, IMM-urile care operează la nivel local. Apoi, companiile care prestează servicii în domeniul cultural. S-a vorbit de asemenea aici de certificare și e important să subliniem aspectele educaționale și creative care asigură supraviețuirea acestor rute, fără de care o rută culturală își pierde rațiunea de a fi. În bugetul pentru 2017 va trebui să subliniem acest aspect, să aducem în atenția Comisiei. Nu știu dacă cineva de la Comisie vrea să vorbească în, în acest moment, dar noi am vrea ca în ceea ce privește bugetul limitat pe care l-am putut aloca acestor rute, doar un milion de euro, au fost tăieri masive, după cum știți, în raport cu suma propusă inițial. E, e, e păcat aici, pentru că interesul există și e autentic. Apoi, în contextul viitoarei diplomații culturale am putea include aceste rute, pentru că ele sunt un instrument important de diplomație culturală, nu doar cu statele europene, sunt 55 la număr. Și și acesta e un lucru pe care nu va trebui să-l scăpăm din vedere. Dacă nu sunt alte comentarii, aș sugera să încheiem acum ședința noastră. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare. Rămânem în permanentă legătură cu dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare informații suplimentare. Ca raportor pentru Creative Europe, pot să vă spun că această temă ține de portofoliul meu și am să vă duc și eu la curent. Cu aceasta încheiem ședința de dimineață. Reluăm activitatea la 3 după amiază pentru o audiere pe tema integrarea migranților și a copiilor prin educație și cultură, la ora 3. Mulțumesc!